se va încheia după ce vă spun că mâine ne întâlnim iarăși, mâine 17 iulie, de la ora 10 s-a publicat ordinea de zi, o puteți găsi pe site-ul web al Parlamentului. Am încheiat sesiunea și vă urez o seară plăcută.